Good afternoon, everybody. I think that... Bună ziua, dragi colegi! Cred că putem să începem reuniunea din această după-amiază. Această reuniune foarte plăcută. Este prima dată pentru mine când prezidez Comisia pentru Afaceri de Muncă, dar e o mare plăcere și onoare să prezidez uh, uh, astfel de reuniuni și să văd atât de multe fețe plăcute și zâmbitoare, inclusiv uh, pe interpreți în cabine, spune președintele, care întotdeauna îmi zâmbesc atunci când mă văd. E foarte frumos din partea lor. Dar haideți să trecem la ordinea de zi. Am o primă întrebare. Dacă cineva are ceva de modificat la programul nostru, de contestat, dacă nu e cazul, atunci uh, ordinea de zi se consideră adoptată. Perfect atunci am mare onoare de a vă face niște anunțuri. În primul rând, despre interpretarea oferită la această reuniune, sunt acoperite toate limbile din profilul lingvistic al comisiei noastre, cu excepția maltezei. Și apoi am onoarea să vă informez că trebuie să urăm bun venit următorilor colegi, membrii uh, permanenți, membrii titulari, Andreea Bocșor din Ungaria, Miriam Lexman din Slovacia, Helen Frizon din Suedia, Dominic Bill din Franța și, nu în ultimul rând, Margarita de la Pisa Carion din Spania. Pentru procesele verbale ale reuniunilor trecute, trecute, vreau să vă informez că vom avea, trecând peste acestea, vom avea o oră la dispoziție pentru a discuta raportul Eurofound cu privire la sărăcia persoanelor în, din câmpul muncii și vreau să urez bun venit uh, oaspeților de la Eurofound. E întotdeauna o plăcere pentru noi să uh, ne întâlnim cu dumneavoastră și să vedem munca pe care o faceți și vreau să vă urez bun venit. Urez bun venit doamnei Daphne Arendt, care este cercetător și manager în uh, unitatea de politici sociale la Eurofound și care ne va prezenta o perspectivă de ansamblu a modului în care sărăcia a evoluat în urma crizei financiare din 2008 și impactul uh, acesteia asupra situației sociale a cetățenilor europeni. Prezentarea doamnei se va baza pe raportul din 2017 al Eurofound pe acest subiect, dar va include și date uh, actualizate care au fost incluse special pentru prezentarea de astăzi veți avea la dispoziție 10 minute și apoi vom avea ocazia să adresăm uh, întrebări. Așadar, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că e o mare onoare pentru mine și pentru uh, Eurofan pe care o reprezint, să uh, ne aflăm astăzi aici pentru a vă prezenta munca noastră cu privire la sărăcia persoanelor din câmpul muncii. După cum știți, există în Uniunea Europeană peste 20 de milioane de lucrători care uh, trăiesc în menajuri care au un venit sub pragul sărăciei. Și vă spun acest lucru pentru că uh, există un obiectiv al Uniunii Europene în cadrul strategiei Europa 2020 și anume de a scoate cel puțin 20 de milioane de oameni din sărăcie sau excluziune socială. Deci, sărăcia celor aflați în câmpul muncii de necesită atenția decidenților politici, pentru că nu este suficient ca cineva să aibă un loc de muncă. Avem nevoie de locuri de muncă de bună calitate și care asigură o protecție socială, pentru că acestea sunt uh, drepturi înscrise în uh, pilonul social și voi reveni la acest subiect uh, la sfârșitul prezentării mele. Eurofond monitorizează sărăcia celor din câmpul muncii din 2017. Uh, de fapt, raportul pe care l-am uh, scris în 2017 era un raport ulterior de monitorizare, pentru că doream să explorăm modul în care a evoluat acest fenomen în timpul crizei financiare. Și acum, la solicitarea dumneavoastră, am actualizat cifrele din raportul uh, pe 2017, care includea cifre din 2014 uh, și acum am actualizat aceste cifre, am inclus și cifrele din 2018. Și veți vedea aici uh, constatările principale ale raportului nostru. Vreau să vă spun că în acest raport, în mod specific, am analizat situația socială a celor care trăiesc în uh, menajuri în uh, situație de sărăcie uh, de acest tip. Dar vreau să mă focalizez asupra situației speciale a lucrătorilor care au situații de ocupare nestandard. Uh, persoane care au contracte temporare, normă redusă sau fracțiune de normă și persoanele care lucrează în mod independent. Sunt grupurile cele mai vulnerabile. Haideți în primul rând să vedem care sunt motoarele sărăciei uh, în câmpul muncii. Aici puteți să observați trei factori principali. În primul rând, veniturile foarte scăzute pe oră, pe ora de muncă, aceasta este ori cauza sărăciei în câmpul muncii, dar un salariu scăzut crește foarte tare riscul de sărăcie în câmpul muncii. De ce? Pentru că impactul salarului scăzut, asupra riscului de sărăcie în câmpul muncii, depinde adesea și de ceilalți uh, din, uh, din familie. Dacă o persoană care câștigă foarte puțin este și singura persoană care uh, câștigă bani, aduce bani în casă, riscul este foarte ridicat. Și astfel se explică de ce părinții Uh, cei care își cresc copiii singuri sunt uh, uh, cei mai expuși riscului de sărăcie în câmpul muncii. Cei din familii monoparentale sunt mult mai expuși riscului de sărăcie în câmpul muncii decât cei din familiile tradiționale. Deci riscul de sărăcie este mai, mai ridicat Um, nevoile ridicate, de exemplu, un număr mare de copii uh, în, uh, în casă. Am vorbit deja despre familiile monoparentale și vedem familiile numeroase sunt de asemenea mai expuse riscului, inclusiv familiile unde, de exemplu, doi adulți trăiesc împreună cu părinții lor și apoi vom vedea și grupurile despre care voi vorbi astăzi, și anume cei care lucrează cu fracțiune de normă în mod involuntar, um, cei care au contracte temporare și PFA-urile. Și o să încep cu o perspectivă generală asupra fenomenului sărăciei în câmpul muncii. Vă spuneam că am actualizat cifrele cu anul 2018. După cum vedeți, per ansamblu, nu se observă foarte multe schimbări. În momentul de față, cifra e la 9,4%, deci uh, sunt date din 2017 pentru întreaga Uniune Europeană. Deci, mai mult sau mai puțin, unul din 10 lucrători este expus riscului de sărăcie în câmpul muncii, dar există diferențe importante între țări. Și pe acest grafic puteți vedea modificările între 2007 și 2014 și apoi ultimele date, cele mai recente, din 2018, cele mai recente date pe care am avut la dispoziție și din anumite țări 2017. Uh, o săgeată groasă ne indică faptul că schimbările au avut loc în perioada pe care am menționat-o și o săgeată mai subțire indică faptul că schimbarea a avut loc doar în anii 2017-2018. Deci în unele țări vedem tendințe mai pronunțate decât în altele. Luxemburgul, de exemplu, e un uh, caz special la care voi reveni. La, în Luxemburg se poate observa o, o mare proporție de lucrători străini care lucrează în domeniul retail, în servicii alimentare și în uh, serviciul uh, hotelier, în servicii hoteliere, cu uh, salariu minim pe economie. Și e important de observat faptul că Luxemburgul are, într-adevăr, o proporție importantă de lucrători străini. De aceea vedem o rată atât de ridicată aici. O altă situație interesantă este cea a României, care are în continuare cea mai ridicată rată de sărăcie în câmpul muncii, dar vedem totuși că riscul a început să scadă din 2016, însă lipsa oportunităților egale în zonele rurale și pentru persoanele needucate sau cu calificări reduse, duc în continuare la disparități structurale între diversele forme de ocupare. Și apoi există multe țări, precum Franța, Germania, țările de jos, Austria, țări continentale, unde uh, există o uh, greutate importantă a sindicatelor și aici fenomenul sărăciei în câmpul muncii nu este atât de important, dar se aplică în continuare tipurilor de muncă nestandard. Deci reglementarea pieței uh, muncii îi protejează foarte bine pe cei cu normă întreagă, dar nu există atât de multe norme pentru tipurile de muncă nestandard în aceste țări. Apoi, haideți să vedem cum au evoluat lucrurile în cazul diverselor grupuri, diverselor tipuri de contracte. Din nou, pe ansamblu, în acest grafic puteți să uh, îi vedeți pe cei cu uh, contracte cu normă întreagă uh, și uh, contracte temporare sunt cei mai puțin expuși uh, riscului de sărăcie, contracte permanente, mă scuzați, dar Trebuie să facem distinția între uh, normă întreagă și normă redusă, uh, respectiv uh, situație voluntară și involuntară, se bazează pe descrierea făcută de respondenți. Uh, contractele temporare și uh, situația involuntară de normă redusă Uh, pot fi văzute ca niște situații de uh, subocupare, adică persoana respectivă ar dori să lucreze mai mult, dar nu reușește să-și găsească un loc de muncă unde să poată lucra mai mult. Persoanele care lucrează cu normă redusă în mod involuntar sunt cele mai expuse riscului de sărăcie în continuare și rata de risc de sărăcie pentru persoanele fără loc de muncă este în continuare mai ridicată, 48%, dar totuși 30% e o cifră destul de ridicată. Apoi, ocuparea temporară, contractele temporare, de asemenea, sunt o situație de muncă nestandard pentru că persoanele lucrează pe o uh, perioadă specifică de timp și sunt expuse mai mult riscului de sărăcie decât cei care au contracte, uh, tempora, uh, contracte permanente. Și apoi, situația persoanelor care desfășoară activități independente. E o situație complexă, pentru că în anumite țări aici se includ uh, lucrătorii sezonieri, în agricultură, de exemplu, Și de asemenea, vreau să vă spun că, revenind la lucrătorii străini, Contractele temporare și uh, contractele cu normă redusă uh, sunt mai răspândite în cadrul uh, acestui grup de persoane, lucrătorilor străini. De aceea ei sunt mai expuși riscului uh, sărăciei, riscului de sărăcie. Aici uh, toate persoanele sunt uh, cu contracte cu normă redusă și vedem diferențe foarte mari, de la 4% în Danemarca până la 42% în Bulgaria și în anumite țări, riscurile nu sunt mai ridicate decât uh, în rândul uh, celor care au o normă întreagă. În uh, Danemarca și în țările de jos, riscul este cam același. Și asta pentru că e foarte important să luăm în considerare modul în care sărăcia în câmpul muncii este definită și măsurată. Pe diapozitivul precedent, acolo unde v-am arătat uh, uh, cifrele totale, am uitat să vă spun că indicatorul EU-SILC este un indicator combinat. Ia în considerare munca depusă de un individ, deci trebuie să fie lucrat cel puțin șapte luni pe an, dar ia în considerare de asemenea și venitul venitul familiei sau gospodăriei în care trăiește persoana respectivă și venitul mediu trebuie să fie sub 60%. Venitul trebuie să fie sub 60% din uh, venitul mediu pentru a se considera uh, expusă riscului de sărăcie persoana respectivă. Și atunci când am vorbit despre factorii care declanșează uh, sărăcia, am vorbit despre Uh, componența uh, persoanelor dintr-o gospodărie în țări precum țările de jos, vedem adesea că cineva care uh, lucrează cu normă redusă sau cu fracțiune de normă nu este principala persoană care aduce bani în casă și atunci sigur că riscul de sărăcie scade. Și acum, mă întorc la situația persoanelor cu normă redusă sau cu fracțiune de normă. Per ansamblu, sunt mai expuși riscului de sănăcie, sărăcie în țări unde uh, există factori combinați de risc, cum ar fi și un venit, un salariu scăzut, uh, un loc de muncă instabil, um, faptul că au alte persoane în întreținere în familia lor sau că sunt singura persoană care câștigă bani în familie. Apoi, lucrătorii cu fracțiune de normă Uh, în mod involuntar, care lucrează în mod involuntar cu normă redusă, putem uh, observa, am putut observa o creștere dramatică a acestui tip de muncă, pentru că atunci când uh, nu prea este de lucru, oamenii sunt dispuși să accepte și uh, norme uh, cu fracțiune, uh, muncă cu fracțiune de normă, deși ar prefera să lucreze cu normă întreagă. Uh, Dar uh, de aceea spuneam că uh, să ofer un loc de muncă nu este suficient pentru a lupta împotriva sărăciei în câmpul muncii. Trebuie să vedem și ce fel de loc de muncă au uh, persoanele. Acest tip de muncă a crescut foarte mult în timpul crizei, în anumite țări chiar cu mai mult de 10 puncte procentuale și riscurile merg de la 13% în Republica Cehă la aproape 80% în România dacă fără voia ta lucrezi cu fracțiune de normă. Și, de fapt, numărul acestor persoane din România aproape, este aproape dublu față de media europeană. Și dacă ne uităm la lucrătorii cu contracte temporare, vedem evoluții foarte diferite între statele membre. În Bulgaria, de exemplu, a scăzut numărul și în Estonia la fel, dar vedem creșteri importante în Luxemburg, Letonia și Austria. Și astfel ajung la persoanele care desfășoară activități independente, Uh, v-am spus că uh, situația sărăciei în câmpul muncii este complexă în cazul acestor persoane, din mai multe motive. În primul rând, avem îndoiel cu privire la uh, calitatea datelor înregistrate cu privire la acest grup, pentru că astfel s-ar putea uh, să nu se estimeze bine uh, numărul acestor persoane în anumite țări. Și mai ales când vorbim despre aceste persoane care desfășoară activități independente, trebuie să ne uităm și la Uh, nivelul de trai, la uh, situația de privare uh, materială. Și vedem că există țări unde uh, rata sărăciei uh, în câmpul muncii este mult mai ridicată decât uh, uh rata celor care suferă uh, de privațiuni materiale. În uh, aceste țări, uh, problema uh, persoanelor care desfășoară activități independente este, ține mai degrabă de salariu. Deci au un venit uh, uh, foarte mic persoanele respective, dar totuși se descurcă foarte bine, deci nu suferă lipsuri materiale. Dar România este din nou un caz interesant pentru că aici nu ar trebui să subestimăm importanța pe care o joacă sectorul agricol și numărul lucrătorilor sezonieri din România, pentru a înțelege uh, incidența sărăciei în câmpul muncii, care este atât de ridicată în această țară. Aceasta este deci o scurtă perspectivă de ansamblu asupra situației pentru aceste tipuri diferite de contracte și apoi aș dori să vă vorbesc despre elementele care ar putea să ne ajute să reducem sau să limităm sărăcia în câmpul muncii. În uh, literatură vedem trimiteri la trei potențiale remedii. Salariul minim, și o să revin la el imediat, transferurile sociale, care pot să crească veniturile uh, gospodăriilor, care dacă nu ar ajunge sub uh, pragul de sărăcie, și Apoi, în al treilea rând, măsurile indirecte. Acestea sunt instrumente care au un impact indirect asupra venitului. Pot să permită oamenilor să lucreze mai mult, pentru că pot să-și ducă copiii la grădiniță, pot să reducă costurile de trai pentru că primesc niște indemnizații sau poate să îmbunătățească șansele de a ocupa un loc de muncă mai bun prin uh, programe de formare sau de uh, calificare. Când am făcut studiul în 2017, am văzut că nu se pune atât de mult accentul asupra acestor măsuri indirecte, dar studiile recente ne-au arătat că în mai multe țări, sărăcia în câmpul muncii uh, este acum vizată de politici care iau în considerare mai mult măsurile indirecte. Cel de-al doilea element, cred că este de asemenea foarte important, și o să vă citesc ce am scris aici, pentru că astfel înțelegem mai bine acest fenomen complex. Din nou, perspectiva gospodăriei în ansamblu. Dezavantajele pentru indivizi și pentru gospodările în care trăiesc pot să fie cumulative și uh, să uh, fie interconectate, dar pot să evolueze uneori în uh, direcții contradictorii. Și sigur că situația instituțională a unei țări, politicile din această țară și uh, serviciile care sunt oferite, calitatea și accesul la aceste servicii influențează de asemenea sărăcia persoanelor încadrate în muncă. Și apoi, foarte pe scurt, vreau să vă vorbesc despre salariul minim. În primul rând, știm din cercetarea noastră că sumele care, veniturile dintr-un salariu minim sunt suficiente pentru a proteja un singur adult de riscul sărăciei, dar nu, nu este suficient pentru a susține mai mult de o singură persoană. Și deci în multe gospodării există mai mult de o persoană care lucrează și în acest caz ar trebui să se stabilească niște salarii minime suficient de ridicate pentru a asigura protecția tuturor membrilor din gospodăria respectivă în fața sărăciei uh, în câmpul muncii. Însă provocarea legată de uh, salariul minim și combaterea sărăciei este faptul că în foarte multe situații, nu persoana care câștigă puțin este săracă, ci uh, faptul că trăiește într-o gospodărie cu încă cineva care lucrează cu normă redusă, de exemplu. Deci, prin creșterea salariului minim, se va proteja doar o minoritate, nu îmi cer scuze cum am scris greșit pe diapozitiv, o majoritate a uh, gospodăriilor de, de pericolul sărăciei. Apoi, salariul minim îi vizează pe cei care uh, câștigă un salariu. Încă nu sunt acoperiți și cei care desfășoară activități independente și pe cei care au alte tipuri de uh, munci uh, nestandard. Și un alt lucru pe care l-am constatat și este o chestiune pe care încă lucrăm, nu am ajuns la o concluzie, dar stabilirea de salarii și contractele colective, uh, negocierile colective, uh, nu acoperă foarte adesea toate sectoarele de muncă. Prin urmare, nu, uh, aceste măsuri nu ajung la toate persoanele care ar avea nevoie de ele. Îmi expiră timpul, așadar o să trec la concluzii, care sunt următoarele. Am văzut că persoanele care au uh, contracte temporare cu normă redusă și mai ales pe cei care lucrează cu normă redusă involuntar și persoanele care desfășoară activități independente sunt uh, persoane mult mai expuse sărăciei. De aceea, considerăm că este foarte important să se ia în considerare uh, măsuri de protecție socială justă a persoanelor care uh, lucrează cu contracte nestandard sau sunt în situație de muncă nestandard. Și e nevoie, deci, de niște Um, tipare de ocupare și măsuri de protecție pentru aceste tipuri de persoane. De asemenea, trebuie luat în considerare impactul de ansamblu asupra menajurilor a măsurilor care se iau. Și după cum am spus, uh, un salariu minim adecvat este un pilon important al oricărui model de protecție socială, dar considerăm că ar trebui să se acorde o atenție deosebită asupra venitului uh, minim dintr-o întreagă gospodărie, deci veniturile totale obținute de persoanele dintr-o gospodărie, care reflectă mult mai uh, clar situația persoanelor din gospodăria respectivă. Și, nu în ultimul rând, atunci când analizăm acest fenomen al sărăciei, trebuie să ne gândim la modul în care măsurile uh, sunt uh, Um, gândite, proiectate și trebuie să se ia în considerare și uh, sărăcia absolută, de exemplu privațiunile materiale. De asemenea, mai voiam să vă spun, uh, vorbind despre uh, politici care ar putea fi elaborate, există persoane care spun că ar fi bine să se ia în considerare recomandările Comisiei din 2013 cu privire la investițiile în uh, copii pentru a întrerupe ciclul uh, dezavantajelor, pentru că trebuie să ne asigurăm că copiii nu cresc în sărăcie și acesta este un element care ar trebui să fie luat în considerare în elaborarea de măsuri, pentru că există o legătură foarte strânsă între um, Um, menajurile care au mulți copii și riscul de sărăcie. Aici se face legătura uh, foarte frumos cu drepturile, pilonul drepturilor sociale, care spune că toți copiii au dreptul să fie protejați de uh, a trăi în sărăcie. Considerăm că este un cadru foarte important și ar trebui să fie un principiu transversal care merge dincolo de chestiunea remunerării juste. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și noi! Sigur că vă aplaudăm. Uh, vă mulțumim și că ați venit uh, de la Dublin. Și acum să dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Dacă cineva dorește să fie inclus, vă rog să ne semnalați acest lucru. Și putem să începem cu coordonatorii, dacă doriți să interveniți. Dacă nu, atunci... A, o văd pe doamna vicepreședinte, și am să-i dau cuvântul. Thank, thank you, thanks a lot. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport, pentru prezentare. A fost foarte interesant să ascult. Am două întrebări. Prima, ați găsit uh, practici bune sau inițiative promițătoare în statele membre care ar putea fi apoi adoptate la nivel european pentru a reduce sărăcia în câmpul muncii? Și a doua întrebare ați uh, făcut aluzie, dar puteți să ne spuneți oare mai multe despre aspectul de gen? Ați uh, găsit și indicatori uh, ce țin de tulburările mentale, sănătatea mentală, cum afectează sărăcia în câmpul muncii? Mulțumesc! Mulțumim! Denis, vrei să iei cuvântul? Nu? Bine, atunci de la socialiști Da. Angel. Mulțumesc pentru prezentare. Am două întrebări. Mă interesează partea din venit care este cheltuită pe locuință. Criza locuințelor e tot mai vizibilă în Europa și, dat fiind că ați dat exemplu din Luxemburg, unde salariile sunt foarte mari, totuși avem uh, multă sărăcie în câmpul muncii. Deci care este legătura dintre cele două? cât se cheltuie din venit pe asigurarea unei locuințe. Și a doua întrebare, ați uh, analizat uh, și legătura cu impozitele și taxele pe care le au oamenii de achitat? Deci în ce măsură politica fiscală uh, afectează sărăcia în câmpul muncii? Mulțumesc! Mulțumesc de la ID. Nu vrea nimeni? Da? Aveți cuvântul? Mulțumesc, am să vorbesc în franceză. Aș uh, vrea să aduc în discuție problema lucrătorilor săraci. Câți dintre ei sunt săraci, dintre cei care au activități independente și cei care lucrează pe platforme? Aveți vreun procent ca să putem face o comparație? Deci câți dintre cei care sunt în această categorie sunt săraci? Mulțumesc pentru întrebare. Doamna Riții. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și uh, doamnei de la Eurofound. Aș vrea să știu dacă aveți date disponibile cu privire la corelarea care există uh, între sărăcia în câmpul muncii și cei care au dizabilități. Dacă persoanele care au disabilități uh, se confruntă cu greutăți în a se integra pe câmpul munci, în câmpul muncii și dacă aveți procente. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum de la GUE Oslan de Mirel. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă mulțumesc și eu pentru prezentare, pentru numeroasele date și cifre și fapte pe care ni le-ați furnizat, pe care ni le-ați prezentat. Aș avea de făcut însă o scurtă observație, pentru că vreau să fie foarte clar despre ce discutăm. E vorba de faptul că oamenii sunt săraci sau sunt amenințați cu sărăcia, chit că lucrează. Uh, în mică parte cu normă întreagă, în mare parte cu fracțiune de normă, uneori involuntar. Este de-a dreptul scandalos și ar trebui să spunem lucrurilor pe nume, pentru că vorbim despre Europa. De fiecare dată când e vorba despre Uniunea Europeană, discutăm despre bunăstare și uh, ne place să spunem că aici se acumulează bunăstarea, însă din, dacă ne uităm un pic uh, la ultimii 10-20 de ani, vedem că foarte mulți oameni însă lucrează și totuși nu pot trăi uh, din ceea ce lucrează. Am, sunt fostă sindicalistă, știu despre ce vorbesc și este scandalos. De asemenea, noi știm că femeile sunt mult mai afectate de acest fenomen. Ați spus în introducerea dumneavoastră că ați vrea ca bugetul familiei să fie luat ca bază de pornire în metoda de calcul, însă uh, poate fi o imagine oarecum fragmentară, pentru că sunt uh, unii oameni care, uh, pentru că, bineînțeles, dacă lucrezi pe bani puțin, mai uh, târziu o să ai o pensie foarte mică. Și discutăm acum foarte mult și despre vârstnici foarte săraci. Deci, pentru noi însă nu e corect să relativizăm lucrurile. Și apoi, Ați vorbit despre diferite contracte atipice sau forme de ocupare atipice, așa uh, zisa fracțiune de normă involuntară. Care alte forme de ocupare există în cazul cărora putem spune și despre ele că uh, prezintă oarecare sărăcie? Ce se întâmplă cu subcontractările, de exemplu? ce se întâmplă cu contractele la term, eh, cu contractele cu, pe perioadă determinată și aș vrea măcar să menționăm faptul că piața internă europeană a influențat eh, această evoluție proastă pe piața muncii în diferitele state membre. Eu sunt din Germania. Acolo lucrurile au stat în felul următor. La începutul anilor 2000 mereu se vorbea despre concurența europeană. Știu că în țările sud-europene politica troicii a fost cea care a distrus uh, contractele tarifare și a afectat foarte mult câmpul muncii. Este o politică ce trebuie să se schimbe. Dumneavoastră ați menționat trei măsuri. Salariul minim, în primul rând. Și este corect că probabil și în Parlamentul European vom discuta despre acest subiect, măcar a fost anunțat uh, de către Comisie. Uh, Sindicatele cer uh, ca 60% din uh, venitul mediu să fie luat ca prag uh, pentru sărăcie. Um, aveți o poziționare în acest sens și apoi uh, ați menționat măsurile indirecte și sistemele de transfer. Foarte bine, putem discuta despre salariul minim. Eu sunt foarte deschisă și chiar pledez pentru asta, dar ce mi se pare și mai important este chestiunea tarifului. Adică câți oameni avem uh, în Europa, în statele membre care lucrează, dar în afara unui contract tarifar. Ar fi foarte interesant de știut și asta, pentru că toți cei care sunt în afara acestor contracte, la un moment dat se confruntă cu riscul de a cădea în niște salarii ale sărăciei. Mulțumesc! Mulțumim pentru întrebare. Dau acum mai departe cuvântul. Cine mai vrea să vorbească? Doamna holmes îmi pare rău dacă v-am pocit numele, dar uh, mă voi strădui pentru data, ca data viitoare să vorbesc corect. Oricum, uh, și Zdehovski e un nume adesea stâlcit. Bueno, muchas gracias Nici Nicio grijă, nu-i bai. Întâi de toate, mulțumesc. Cred că trebuie neapărat să salutăm uh, pertinența concluziilor pe care le-ați prezentat. Au trecut câțiva ani din momentul în care s-a încheiat criza și normal că trebuie să ne punem uh, întrebări cu privire la calitatea locurilor de muncă, ce facem ca să reducem sărăcia și să creștem coeziunea socială. Redresarea economică nu cred că a fost una durabilă și, în mod clar, nu a adus beneficii pentru toată lumea. Ne confruntăm cu provocări sociale importante, șomajul, lipsa de locuință, sărăcia în rândul copiilor. Avem foarte multe disparități între statele membre ceea ce ne arată că trebuie să prevenim activ sărăcia, să o reducem activ. Acesta ar trebui să fie obiectivul nostru general, să reducem sărăcia în întreaga Uniune Europeană. Ați spus că unul din 10 lucrători este în risc de sărăcie. M-am uitat la programul de lucru al Comisiei pe anul 2020. N-am găsit nicăieri o mențiune cu privire la combaterea sărăciei. Este doar ceva cu privire la garanția pentru tineret, dar insuficient. Pentru a avea mai multă incluziune în câmpul muncii, nu este suficient să um, le dăm oamenilor un loc de muncă oricare ar fi acela. Nu e suficient să ne ocupăm mai mult de platforme, trebuie să facem reforme reale. Așadar, ce măsuri să luăm pentru a-i ajuta pe oameni să-și găsească o locuință, să acordăm mai multă atenție copiilor? Cum reducem sărăcia în câmpul muncii, dar cu modalitate transversală? Mulțumesc! Cred că mai avem uh, puțin timp și pentru că nu ne presează timpul, putem să ne luăm tot timpul, să vorbim lent. Ultimul pe listă, domnul Danielson. Nu știu dacă ați cer cuvântul, nu așa? Da. Mulțumesc, am să încerc să vorbesc cât se poate de lent. Mulțumesc pentru prezentarea cu privire la sărăcia în câmpul muncii și mulțumesc că ați făcut această legătură cu munca nestandardizată. Pentru că, ascultându-vă, sigur nimeni n-ar putea să spune că este pentru sărăcia în câmpul muncii, dar dacă ne uităm la diversele forme de muncă nestandardizată, vedem că acestea au fost, de fapt, sprijinite la nivel politic în mod activ în anii recenți. Dacă ne uităm la fracțiunea de normă involuntară, vedem că în regiuni, în uh, municipalitățile din Suedia, de pildă, încercăm să dăm uh, tuturor uh, dreptul de a lucra cu normă întreagă, dacă doresc. Vedem însă că, în mod predominant, femeile sunt cele care au partea de asta, cele care lucrează în sectorul de stat. Nu vreau să dau vina pe politicieni, uh, dacă vrem uh, să avem mai multe persoane cu activități independente, asta este din nou o decizie politică. La fel și în ce privește contractele temporare. A fost uh, o modalitate de ocupare promovată larg la nivel politic. Deci această legătură între sărăcia în câmpul muncii și munca nestandardizată mă interesează. Pentru că întrebarea, cred, ar fi dacă politicile europene ne cer să contracarăm această evoluție, pentru că cam așa ați concluzionat, dacă trebuie să rezolvăm problema sărăciei în câmpul muncii, trebuie să ne asigurăm că asigurăm muncă standardizată unui număr cât mai mare de oameni. Mulțumesc. Mai sunt și alte întrebări sau observații? Domnul Păslaru. Uh, thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și pentru prezentare. Întrebarea mea vizează unul dintre slide-uri, cel care conținea soluțiile. Sigur că tendința noastră este să optăm uh, imediat pentru acele soluții mainstream, adică un salariu decent, un salariu minim, să ne concentrăm uh, pe contractele nestandardizate. Însă, scrieți aici că sunt multe țări care nu analizează soluțiile la îndemână, de fapt. Învățarea pe tot parcursul vieții și celelalte oportunități care există, uh, recalificarea sau uh, dobândirea de competențe noi. Probabil că ați uh, făcut un studiu mai amplu, de asta Poate puteți să faceți uh, câteva comentarii în plus, pentru că colegii au întrebat care ar fi politicile și soluțiile ce se impun. Credeți că aceasta ar putea fi o politică care să îmbunătățească situația celor care sunt săraci în câmpul muncii? Mulțumesc! Cuvântul merge la doamna Bishop, ultima, dar nu cea din urmă. Mulțumesc! Am o întrebare scurtă cu privire la recomandări. Ați uh, semnalat că avem uh, contradicții în politicile Uniunii Europene. Pe de o parte, avem uh, recomandări pentru reformă economică, asta apare și în document, reforme care cresc sărăcia în câmpul muncii, pe de cealaltă parte avem recomandări în ce privește politicile sociale. Și atunci cum putem să le echilibrăm? Cum să venim cu politici uh, europene economice echilibrate, astfel încât aceste reforme structurale chiar să reducă sărăcia în câmpul muncii? Mulțumesc, dragi colegi, pentru aceste întrebări interesante. Aveți cuvântul ca să răspundeți, vă acordăm 14 minute din acest moment. Do my best to... Mulțumesc. Mă voi strădui să răspund la numeroasele întrebări uh, importante și relevante care mi-au fost adresate. Haideți să iau întrebările în ordinea în care mi-au fost adresate. Uh, Chit că unele, de fapt, s-au repetat. În ceea ce privește schimbul de bune practici sau practici promițătoare care pot fi adoptate la nivel european, noi la Eurofound vrem să vedem ce se întâmplă în anumite țări și încercăm să explicăm de ce în acele țări vedem într-adevăr că există Uh, o mai mică sărăcie în câmpul muncii. Însă, sărăcia în câmpul muncii este o problemă foarte specifică și foarte complexă în același timp, strâns legată de aranjamentele instituționale. Nu este deloc ușor să ne gândim la adoptarea unor măsuri gen, care să nu fie generice. Mă gândesc, de exemplu, la criza adăposturilor. Este un bun exemplu de măsură care poate fi adoptată ca să ne asigurăm că există locuințe suficiente la prețuri decente pretutindeni în UE. Sunt țări, de exemplu, mai bogate, cum ar fi Luxemburgul, Acolo însă, costul ridicat al traiului înseamnă că sunt mulți oameni uh, care se descurcă greu și care plătesc, de exemplu, foarte mult, mai bine de un sfert, să zicem, din venit pe locuință. Dar este o soluție foarte generală aceasta. E de bun augur și să ne asigurăm că oamenii au competențe. Sărăcia în câmpul muncii este o problemă răspândită, mai ales în rândul lucrătorilor necalificați. Într-o țară cum e România sau Bulgaria, vedem că există un deficit general de competență. Să investim, deci, în așa ceva. Dar deja intrăm, iată, în niște soluții foarte specifice pe țară. Unde poate contribui Eurofound? Este să găsească niște corespondențe ca să putem să vă arătăm ce fac anumite țări și să vă redăm asta în rezumat. Să menționez acum, să trec asta în revistă aici, e foarte complicat. După cum am spus în prezentarea mea, noi credem că este foarte important să vedem cum e compusă o familie și apoi să vedem care este venitul minim de care are nevoie o familie ca să nu se mai confrunte cu riscul sărăciei. Într-adevăr, femeile sunt uh, mai afectate de riscul sărăciei, pentru că adesea ele sunt mame celibatare. De fapt, uh, familiile monoparentale sunt adesea familii unde mama se ocupă de copii. Dacă analizăm în procentaje ce se întâmplă între femei și bărbați, de fapt, femeile par să se descurce destul de bine, pentru că dacă trăiesc uh, într-o familie unde ele sunt uh, uh, cel de-al doilea care aduce venit în casă, atunci lucrurile arată mai bine. Dar, desigur, trebuie să ținem cont și de aspectul acesta de gen. Apoi, să vedem despre ce altceva mai vorbim aici. Ce încercăm noi, de fapt, să facem? Noi încercăm să grupăm categoriile de lucrători europeni pe diferite categorii și, în general, cei cu normă întreagă se confruntă cu un risc mai redus de sărăcie în câmpul muncii. Are de-a face și cu intensitatea muncii. Cu cât lucrezi mai mult, cu atât ai mai puține șanse să fii cu risc. Când vine vorba de vârsta pensionării, dezbaterea este diferită. Cred că va fi foarte multă sărăcie la pensie, într-adevăr, dar nu este subiectul pe care l-am acoperit acum noi în acest raport, însă merită într-adevăr să ne aplecăm asupra lui pentru că contează riscul sărăciei și după vârsta pensionării și aici iarăși genul uh, joacă un rol important pentru că femeile sunt cu deficit uh, pe întreg parcursul carierei lor. I don't know. I, I, I lost a little bit the question. Îmi pare rău, am pierdut un pic uh, întrebarea la care răspunsul ar trebui să fie următorul, că ar trebui să existe ocupare normală. Și să zicem că lucrurile evoluează, că se va lucra foarte mult pe platforme. Cum să ne asigurăm însă că toată lumea se bucură de aceleași drepturi și de protecție socială? Ca să nu mai conteze dacă ești cu normă întreagă sau uh, că lucrezi doar ocazional sau că deții mai multe slujbe. Ideea ar trebui să fie că, indiferent ce loc de muncă ai și care este situația ta, protecția socială să fie egală. Și cum să-i aducem pe oameni în câmpul muncii? În primul rând, e important să ne asigurăm că oamenii lucrează, pentru că oricum să lucrezi e mai bine decât să nu. Dar nu e vorba doar de atât. E vorba de a ne asigura că acești oameni accesează locuri de muncă de calitate. Putem face asta doar dacă ne asigurăm că pe parcursul vieții lor oamenii au uh, pregătirea necesară, cu toate oportunitățile care se ivesc de aici. Cu privire la sistemele de impozitare, da, aici apare povestea transferurilor sociale. Multe țări au sisteme diferite, tot felul de sisteme pentru a oferi tot felul de scutiri uh, de impozite. Depinde însă foarte tare de ce țară ai în vedere și ce situație instituțională există acolo. Ce putem noi oferi este să preluăm câteva din aceste întrebări și să facem mai târziu câteva sugestii, decât să trec eu aici uh, pe repede înainte în revistă doar niște idei aleatorii. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Dacă nu mai există nicio întrebare sau nicio observație, nu rămâne decât să vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Iar pe viitor va trebui să intrăm în profunzimea lucrurilor pentru că interesul față de acest subiect este mare. La comisia noastră avem mulți foști prim-ministrii sau ministrii ai muncii și ei cunosc domeniul, cunosc uh, și interesează relația dintre sărăcie și dintre salariile minime. Eu unul sper ca la un moment dat să mai avem o reuniune și să intrăm în profunzimea lucrurilor. Mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea dumneavoastră și acum sărim la următorul subiect. Also, now I will uh, uh, give the floor. Acum doresc să dau cuvântul sau nu, spune președintele. Trecem la următoarele subiecte de pe ordinea noastră de zi. E vorba de un proiect de aviz cu privire la propunerea de regulament pentru instituirea programului de sprijin pentru reforme. Raportor amplu pe acest dosar este domnul Dragoș Păslaru de la grupul Renew. Doresc acum să îi dau cuvântul mai întâi raportorului pentru a reprezenta proiectul său de aviz. Vă rog, aveți cuvântul. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un al doilea subiect de mare interes, aș zice eu. Vorbim aici despre un dosar care a rezultat din nevoia de a ne ocupa mult mai bine de reformele pe care le lansăm la nivel european. Sunt niște statistici destul de sumbre, cum ar fi că recomandările specifice pe țară, partea exercițiului semestrului european, nu sunt respectate în Europa sau sunt respectate, dar doar în proporție de o treime. Programul acesta de sprijin pentru reforme a fost inițial gândit în mai 2018. Se dorește crearea unui cadru, practic, pentru a ajuta țările care trebuie să facă reforme structurale necesare și se axează pe importanța uh, implementării acelor reforme cu toate stimul și cu oferir, prin oferirea de stimulente și de susținere. Mai întâi se pune întrebarea de ce această întârziere. A început totul în 2018, inițial s-au purtat câteva discuții și apoi, în decembrie 2018, a fost un summit uh, euro care a aprobat cadrul preliminar cu privire la acest uh, BIC, instrument bugetar pentru convergență și competitivitate. Apoi s-a acționat pe mai departe, Parlamentul European a făcut un proiect de raport și apoi s-a, s-au stabilit trăsăturile cheie ale BIC, cândva mai târziu, între iunie-octombrie 2019. Dar am primit din partea Comisiei o versiune radicală diferită a acestui uh, program. Vreau să vă prezint în acest slide despre ce este vorba. Iată, propunerea inițială din partea comisiei se referea, de fapt, la un mecanism uh, pentru furnizarea sau susținerea reformelor din zona euro, zona non-euro, cu 17 miliarde uh, pentru euro și 5 miliarde pentru non-euro, cu facilitatea de convergență pentru statele non-euro și cu susținere tehnică, o componentă distinctă uh, în follow-up. Dar, din propunerea inițială a Comisiei și în baza discuțiilor care s-au petrecut la summitul euro și la ECFIN, la Consiliu, acum ne aflăm în următoarea etapă. Avem un peisaj complet diferit cu trei instrumente complet diferite. După cum vă dați seama, pe de o parte avem BIC, acest instrument bugetar pentru convergență și competitivitate, care, la ora actuală, se axează pe reforme și, atenție, mare schimbare, investiții în, zonele, în zona euro și în țările ERM2. Și apoi un al, un al doilea instrument pentru statele non-euro sau statele care nu doresc uh, să fie parte din BIC și anume instrumentul de convergență și reformă, CRI, cu alte cuvinte, din engleză acronim. Și apoi susținerea tehnică, mai mult sau mai puțin neschimbată. De ce este uh, important să știți toate aceste lucruri, să vi le prezint acum? Pentru că noi redactăm un proiect de aviz cu privire la această propunere, propunerea inițială a Comisiei, dar, de fapt, starea lucrurilor s-a schimbat. În baza ultimului document emis de președinție pe acest subiect, e vorba de președinția finlandeză. În redactarea raportului meu, am făcut următoarele. Am prezentat și am pregătit uh, totul conform calendarului. Ne-am încadrat pe 13 ianuarie Până pe 24 ianuarie, proiectul de raport fusese tradus în toate limbile și apoi termenul de amendamente e conform calendarul inițial și anume 19 februarie. Deci nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Dar, repet, documentul a fost disponibil din 24 ianuarie încoace. Până pe 16-17 martie trebuie să examinăm amendamentele după care să formulăm amendamente de compromis și mai târziu să ajungem la un acord. Votul, potrivit calendarului, la Emplu este pe 29 aprilie și apoi pe 27-28 la Econ Bagi. Dragi colegi, stimați invitați, ce am de spus pe partea de conținut? Am înaintat 24 amendamente, 13 au fost la considerente, 11 la articole și am să trec în revistă sau să, am să ajung acum la subiectele cele mai importante care au fost amendate. În primul rând, ce am făcut noi în uh, spiritul comisiei noastre? Să facem trimitere la pilonul drepturilor sociale, incluziune socială, uh, Uh, lupta împotriva sărăciei, accesibilitatea la servicii de sănătate de calitate, susținerea uh, pentru, susținerea pentru crearea de locuri de muncă și pentru dobândirea de competențe. E un element important. Sunt subiecte importante pentru EMPLă. Mai ales când discutăm despre reforme, investiții și transformări structurale. Am dori însă când discutăm despre aceste elemente, să venim cu conținut și să subliniem importanța Europei sociale, a pilonului drepturilor sociale în Europa, așa cum a prezentat și Ursula von der Leyen. Ar trebui, deci, să legăm toate aceste elemente de dosarul în cauză. Noi credem că o reformă n-ar trebui uh, uh, interpretată ca fiind o intervenție în situație de criză, ca să combați uh, sărăcia într-un moment de criză. Nu, reforma trebuie înțeleasă și altfel. E vorba de niște reforme care să ofere acces și oportunități. Acesta este sensul investițiilor pe care le stipulăm aici. în acest uh, proiect uh, sau program de susținere a proiectul, procesului de reformă. Avem nevoie de locuri de muncă și creștere inclusivă. Într-un alt amendament discut despre nevoia de a avea piețe ale muncii rezistente în ton cu evoluțiile tehnologice. Este exact cum s-a dezbătut anterior când s-au menționat noile tipuri de muncă, de exemplu munca pe platforme. Și tot ceea ce apare aici, toate lacunele care există și toată sărăcia care stă să apară. Într-un alt amendament, m-am referit mai ales la țările non-euro. E important să fie implementate reformele pentru convergență. Aderarea la euro nu mai ține neapărat de voința statelor membre. Este o obligație stipulată prin tratat și ar trebui, deci, să se facă reformele necesare pentru a promova convergența. Unde există deficit excesiv, e absolut nevoie de reforme plus uh, de intervenții bugetare. Reformele structurale inclusive sunt importante pentru convergența structurală și socială. Trebuie să susținem nevoia de a oferi susținere și asistență în ceea ce privește tot ceea ce apare la capitolul susținere tehnică. Să vedem însă care este eligibilitatea reformelor în contextul semestrului european, discutăm despre toate schimbările care se impun. Este foarte important să discutăm despre indicatorii sociali valabili pentru fiecare stat membru. Nu în ultimul rând, ce vreau să menționez este că încurajăm statele membre care doresc să acceseze acest program. Am vrea să consulte părțile interesate și să fac acest exercițiu de transparență, de consultare și de coordonare cu autoritățile locale, regionale, cu uh, partenerii sociali, uh, cu societatea civilă. Iată principalele subiecte din raportul meu și închei cu următoarele. Noi am uh, făcut amendamente în baza propunerii inițiale a Comisiei și în baza principiului că uh, am discutat uh, subiectul la noi la comisie. Dar ce este important este să ținem uh, minte că luna aceasta se reunește Eurogrupul, apoi pe 20 ECFIN și apoi vom avea de-abia versiunea finală a acestui dosar. E deci cu un mic semn de întrebare, pentru că noi suntem, uh, urmărim practic un proces care pare să se schimbe într-o oarecare măsură, deci se pune întrebarea cum va arăta totul la final. Rămâne de văzut, în orice caz vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă fi prezentat uh, proiectul meu de raport. Vă stau la dispoziție pentru întrebări, vă răspund cu drag și mulțumesc pentru această oportunitate de a vă vorbi. E o oportunitate pentru toți colegii de la Emple. Sunt coraportor din partea Parlamentului European pentru întreg dosarul acesta, deci este o bună cale uh, de a transmite viziunea amplă mai departe pentru ca ea să fie încorporată în uh, dosarul uh, mai mare. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru această prezentare interesantă și acum am să dau cuvântul comisiei. Sau nu? Îmi cer scuze, spune președintele. În primul rând dau cuvântul raportorilor din umbră începând cu doamna Clara Dobrev, pentru că José Manuel Fernandez nu este prezent, așadar, Clara, aveți cuvântul. Mulțumesc! Bine, o, înce- o să încerc să fiu cât mai succintă. În primul rând, uh, există aici uh, o afirmație cu caracter general uh, unde cu toții suntem dezamăgiți de propunerea Uh, cu privire la uh, cadrul financiar multianual și e o dezamăgire și o îngrijorare pe care ar trebui să o exprimăm și în ceea ce privește programul de sprijin pentru reforme. Uh, sunt mulțumită de abordarea raportorului și vreau să subliniez trei elemente care cred că au o însemnătate majoră. Și aș dori să depun și niște amendamente pentru a consolida sau poate chiar a face niște referiri mai concrete pe aceste chestiuni pentru că sunt cruciale. În primul rând, includerea pilonului european al drepturilor sociale și consolidarea dimensiunii sociale în general. Cred că acesta va fi un exercițiu pe care trebuie să-l facem în următoarele luni sau poate chiar în următorii 1-2 ani, uh, în privința tuturor propunerilor care vin din partea Comisiei, mai ales a celor care sunt legate de CFM sau de uh, semestrul european. Al doilea element care mi se pare foarte important este consultarea părților interesate, mai ales a partenerilor sociali, pe care ați subliniat-o și dumneavoastră. Aș dori să consolidăm textul și mai mult aici. Să dăm comisiei dreptul de a verifica dacă într-adevăr se face acest lucru sau nu. Să nu fie doar așa o listă unde cineva bifează fără să facă nimic în realitate. Să existe o consultare reală cu partenerii sociali, pentru că în Uniunea Europeană am văzut foarte multe experiențe uh, în care am văzut foarte clar că reformele structurale nu pot fi implementate fără uh, susținerea partenerilor sociali. Va fi o, o pierdere de bani, pur și simplu. Și, în al treilea rând, ar trebui să fie luată în considerare nu doar populația atunci când vorbim despre alocările pentru statele membre, ci și uh, dezvoltarea economică. Uh, solidaritatea, coeziunea rămân în continuare piloni uh, importanți care trebuie să fie incluși și în acest program. Așadar, o să transmit până miercuri câteva amendamente în acest sens, mai ales pe aceste trei uh, elemente. Și aș mai dori să subliniez uh, ceva care iese puțin din domeniul de aplicare al acestui act. Sigur că programul de sprijin pentru reforme are următoarea logică. Un stat membru trebuie să solicite uh, ajutorul, dar apoi când vorbim despre proiecte concrete sau de programe de finanțare, autoritățile locale, uh, societatea civilă uh, sunt partea integrantă a programelor. Și de aceea aș dori să fac următoarea sugestie. Dacă există chestiuni concrete, mai ales în recomandările specifice fiecarei țări în exercițiul semestrului european, unde se știe foarte clar că trebuie să se facă niște pași în statul membru, dar poate statul membru din motive politice nu dorește să întreprindă pașii respectivi. Să dăm posibilitatea autorităților locale sau organizațiilor societății civile din țara respectivă să um, să transmită niște proiecte, niște programe, niște studii, niște sondaje pentru a întreprinde uh, niște pași, pentru că asta ne dorim, o Europa, o Uniune Europeană tot mai aprofundată și mai puternică. Deci aș dori să deschidem această dezbatere. Există o alocare pentru statele membre, nu ar trebui să se piardă. Știm foarte bine Uh, pentru ce uh, este această alocare, pentru că știm foarte clar care sunt rapoartele de țară și recomandările specifice fiecarei țări. Și poate că ar trebui deci să deschidem această posibilitate și societății civile sau autorităților locale. Și Uh, mecanismul de convergență. Aici știm că statele membre au obligația să adere la zona euro, dacă îndeplinesc uh, criteriile. Asta au semnat. Trebuie să adere la moneda uh, euro și vedem elementele pozitive, dar sigur că sunt anumite state membre care din anumite motive politice nu vor să o facă. Din nou, dacă este o obligație juridică pentru statele membre, atunci haideți să permitem și altor actori să desfășoare campanii publice, să uh, întreprinde studii care să ne ajute în acest efort comun de a ajunge la moneda euro ca monedă comună a economiilor noastre. Și ultimul element, uh, foarte rapid, care decurge din uh, ceea ce am spus, abordarea generală este bazată pe prefinanțare, dar tocmai din aceste două motive pe care le-am menționat, știu că suntem în afara modului în care privim finanțarea europeană și programele europene, dar poate că totuși ar trebui să ne gândim dacă în anumite cazuri uh, trebuie să începem cu prefinanțarea, mai ales dacă ne gândim la autoritățile locale sau la organizațiile societății civile. Dar uh, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport, pentru că e exact calea pe care ar trebui să o urmăm. Mulțumesc! Mulțumim, Clara, și acum dau cuvântul doamnei Elena Liți. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Noi vorbim astăzi despre o propunere de regulament care urmează să instituie un instrument prin care vor fi acordate ajutoare financiare statelor membre care fac reformele structurale pe care le cere Comisia Europeană. Ei, din punctul nostru de vedere, vă închipuiți, asta înseamnă să înlesnim implementarea tuturor măsurilor pe care le hotărăște Comisia printr-un mecanism de guvernanță europeană, adică obligă statele membre să aplice deciziile Uniunii Europene în domeniul economic și social cu toate consecințele care decurg de aici, pe care noi le considerăm consecințe devastatoare. Mă gândesc la Italia, statul meu. Noi încă mai plătim consecințele reformelor impuse de către Comisie. Reformele Fornero din 2011 și 2012, în timpul lui Mario Monti, care atunci a condus guvernul și mai avem și Jobs Act, legea din 2015, făcută de guvernul Renzi. Propunerea Comisiei vorbește despre o asistență tehnică pentru reformele structurale și dă cazul Greciei. Spune că atunci uh, Troica, de fapt Task Force-ul pentru Grecia, a coordonat reformele în 2012-2013, dar nu apare niciun fel de evaluare pozitivă a acelor reforme, nimic expost. post. În ciuda scopului declarat al acestui instrument, adică să creștem coeziunea, să creștem productivitatea, să creăm locuri de muncă, să stimulăm investițiile și să creștem durabil, exemplul Italiei, Italia care a trebuit să disponibilizeze, să închidă și să arunce în precaritate nenumărați lucrători, ați văzut știrile, deci exemplul nostru demonstrează contrariul acestui scop. De aceea, grupul nostru nu este de acord ca Bruxelles să dicteze reformele pe care să trebuiască să le facă statele membre. Așadar, noi suntem ferm împotriva oricărui program de sprijin al reformelor. Statele membre sunt singurele care își administrează politicile sociale și de ocupare și singurele care își administrează politicile fiscale și monetare. Ele trebuie să aibă suveranitate în aceste domenii pentru a putea face un program propriu de susținere a investițiilor și de reforme. Și dorim ca acest lucru să fie preluat în aviz. Mulțumesc foarte mult. Are cum cuvântul Ioana Kopcińska. Dziękuję, panie przewodniczący. Mm, szanowni... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Aș dori să vă mulțumesc călduros pentru uh, acest proiect de aviz ambițios. Îi mulțumesc domnului Păslaru, care încearcă să prezinte o atitudine ambițioasă de susținere a reformelor, făcând trimitere la acest element important, pilonul european al drepturilor sociale. Și acest buget pentru implementarea acestor acțiuni până la sfârșitul lui decembrie 2027 este de 25 de miliarde de euro și alocările pentru piața muncii, asigurări sociale, servicii sociale, educație, protecția mediului, ă, toate acestea pot să îmbunătățească mult situația în aceste sectoare. Am ă, citit ă, cu mult interes avizul, proiectul de aviz. Sunt de acord că reformele structurale în cadrul acestui program pot să uh, ajute la îmbunătățirea sistemelor sociale a statelor membre, dialogul social uh, pentru crearea de noi locuri de muncă, abilitățile digitale, lupta împotriva sărăciei, promovarea incluziunii, um, promovarea uh, calificării și recalificării, uh, profesionalizării, um, îmbunătățirea sistemelor de îngrijire sociale și de sănătate publică, sistemele de asigurare socială trebuie să fie tratate în mod prioritar și ar trebui să își găsească o fundamentare foarte clară în bugetul programului. Ce e foarte important aici este că trebuie să fim foarte conciși în textul uh, uh, avizului uh, și cât mai preciși posibil Uh, astfel încât acest text să nu devină prea lung. Știm că acest text a fost modificat de multe ori și anumite elemente care sunt menționate aici sunt implementate prin alte instrumente, de exemplu instrumentul bugetar pentru uh, convergență și competitivitate. De asemenea, consider că o parte dintre formulările care ar trebui să facă acest text mai precis îl fac de fapt mai lung și mai ambigu. Uh, de aceea sper că vom putea să colaborăm foarte bine și sper că grupul meu politic va putea să susțină cât mai multe dintre amendamente și noi vom depune câteva amendamente din partea ECR. Mulțumim, Ioana! Uh, nu-i văd nici pe Kira Maria, nici pe Peter Hansen, nici pe nimeni din partea verzilor, dau, am să dau cuvântul uh, uh Isandrei Pereira, ultima raportare din umbră, din partea GUE. Aveți cuvântul. Șterie de agradecer ao relator. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru munca depusă. E uh, una dintre acele situații în care avem uh, abordări total opuse. Propunerea Comisiei din 2018 este un afront la nivelul suveranității statelor membre și a politicilor lor economice și nu face decât să atace în rădăcină aceste elemente. Din păcate, nici propunerea comisiei, nici abordarea acestui aviz nu uh, sunt benefice. Uh, programul pentru, de sprijin pentru reforme nu va face decât să solidifice problemele pe care le avem deja. Sigur că ideea este de a promova reformele structurale, liberalizarea piețelor, atacurile asupra pieței muncii, uh, și merg împotriva intereselor lucrătorilor, nu fac decât să înrăutățească problema injustiției sociale, inechităților uh, care există în societate și uh, merg împotriva dorinței de a ajunge la o situație de coeziune economică, socială, teritorială asupra Uniunii Europene. În acest program se face o cuplare între finanțare și modul în care statele membre, ce randamente dau statele membre în semestrul european și astfel nu uh, se va întâmpla decât că vor fi consolidate inegalitățile și vor, va fi consolidată și uh, vor fi consolidate și ingerințele Comisiei în statele membre. Uh, acesta nu este deloc răspunsul corect pentru țările uh, din Uniunea Europeană care se confruntă cu provocări grave și uh, astfel de măsuri nu vor face decât să înrăutățească toate problemele. Considerăm că această, această propunere de aviz care face trimitere și la obiectivele de dezvoltare durabilă, la democrație și la coeziune socială Ă, mm, este doar ă, o declarație de intenție pentru o agenda antidemocratică. Mulțumim! Și acum am să ă, rog reprezentanții comisiei dacă doresc să intervină. Da. Vă rog. Da, mulțum- mulțumesc. Mulțumim pentru că ne dați ocazia să intervenim în această dezbatere. În primul rând vreau să felicit pe domnul Păslaru pentru uh, felul în care a exprim, explicat foarte bine situația în care ne aflăm. Este într-adevăr o procedură dificilă pentru că a fost o primă propunere a Comisiei și apoi pe baza acesteia textul a fost modificat de Consiliu, deci e greu acum să mai știm exact uh, care este situația textului, dar prezentarea a fost foarte exactă. Uh, și deși au fost modificări și vor mai fi modificări, cred, în text, obiectivul programului rămâne, într-adevăr, acela de a susține reformele structurale. Și vreau să insist aici asupra faptului că ideea nu este ca uh, Comisia să dicteze statelor membre ceva, Uh, sigur că respectăm uh, pe deplin prerogativele statelor membre de a implementa reforme. Acest lucru nu se va schimba. Ideea acestui program este de a da o ocazie statelor membre, dacă doresc, să primească o susținere financiară uh, pentru realizarea de reforme. Deci asumarea și suveranitatea sunt complet respectate. statele membre au libertatea deplină de a solicita sau nu Uh, susțineri prin acest program. Ideea este de a promova punerea în aplicare a reformelor care să um, abordeze constatările din cadrul semestrului european, pentru că semestrul european nu se referă doar la liberalizare și la reducerea drepturilor sociale, din potrivă, uh, Semestrul european dorește să includă tot mai mult aceste provocări sociale și sunt foarte multe recomandări specifice pe țară care merg în această direcție. Uh, atrag atenția asupra, asupra inechităților din societate uh, și a reformelor care trebuie făcute în acest sens. Și a, aceste reforme ar putea să fie foarte bine susținute prin acest program, astfel încât economiile să fie mai reziliente și din punct de vedere economic și social. În acest context al modificărilor, uh, da, uh, mai mulți ați menționat uh, um, metodologia de alocare, formula de alocare. Inițial, propunerea Comisiei menționa elementul populației. Consiliul dorește să integreze acum și o variabilă subliniară, și anume PIB-ul per capita, care ar merge în logica coeziunii. Și două vorbe despre susținerea tehnică despre care s-a vorbit. Este elementul care a rămas aproape neschimbat față de propunerea comisiei. Aici uh, venim cu măsuri ulterioare programului pe care comisia deja îl are uh, pentru oferirea de asistență tehnică. Din nou, program absolut voluntar, statele membre vin uh, la comisie și primesc uh, susținere tehnică pentru Uh, reformele lor pe bază voluntară. Până acum, toate statele membre apreciază foarte mult susținerea oferită de către comisie. Uh, are loc o evaluare independentă și rezultatele ei vor fi disponibile curând. Veți uh, primi și dumneavoastră rezultatele. Și în acest context, ideea este ca statele membre și autoritățile statelor membre uh, uh, vor fi cele care vor face propuneri, fie că e vorba de susținere tehnică sau de uh, pachete de susținere. Și în acest context al susținerii tehnice, uh, niște beneficiari direct sau indirect ar putea să fie și autoritățile locale, dar solicitarea trebuie să vină din partea statelor membre și în contextul uh, includerii uh, Uh, părților interesate. Aici e la latitudinea statelor, statelor membre să decidă cum doresc să facă lucrurile. Comisia nu poate să introducă cerințe aici, pentru că ar fi o ingerință în funcționarea autorităților statelor membre. Dar în același timp, uh, unul dintre criteriile potențiale pe care ar putea să le folosească Comisia pentru a determina dacă pachetul de reforme și de, investiții pentru reforme ar fi să analizeze capacitatea de implementare a statului membru și dacă reforma trebuie să aibă loc la nivel local sau este o competență regională sau federală, Comisia va trebui să se asigure că acele autorități au și competențele necesare uh, e bine că aceste autorități vor fi uh, uh, incluse în programul de reformă, dar dincolo de asta Comisia nu poate să intervină. Vă mulțumim foarte mult și sigur așteptăm să colaborăm cu raportorii pentru a finaliza acest dosar. Vă mulțumim pentru comentarii și nu în ultimul rând dau cuvântul înapoi domnului raportor. Vreau să menționez că mai avem doar 3 minute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Intervenția Comisiei cred că a clarificat uh, câteva elemente importante, de exemplu, vorbim despre criteriile, uh, criteriul populației a fost uh, însoțit de criteriul PIB per capita, un element important. Și am fost și eu plăcut surprins să citesc la articolul 23 că pot fi acordate granturi autorităților Uh, locale sau chiar și unor organisme private sau uh, publice. Deci dacă există uh, anumite autorități sau organizații ale societății civile care identifică o anumită nevoie, pot să se adreseze la uh, mai sus, la pot să se adreseze autorităților statului, astfel încât statul să facă o cerere în acest sens. Uh, Apoi, în ceea ce privește recomandările specifice pentru fiecare țară și sistemul, semestrul european, care ar putea să nu uh, vină cu cele mai bune recomandări sau să impună lucruri statelor membre. Tot ce facem aici, în Parlament, vorbind despre reforma semestrului european, pentru ca acesta să fie mai clar în ceea ce privește uh, dimensiunea socială și dimensiunea de mediu și legătura cu obiectivele de dezvoltare durabilă, e bine, munca noastră merge în direcția consolidării unui semestru care să fie mai echilibrat între aceste aspecte. Deci, cred că trebuie să corelăm foarte bine aceste elemente în diversele dosare la care lucrăm eu, în ceea ce mă privește, am încredere în capacitatea comisiei de a elabora niște recomandări bune. Cred că dacă nu avem încredere în comisie, vom avea o problemă în Parlament și trebuie să colaborăm cu comisia pentru a avea un cadru mai bun dacă avem o problemă cu cadrul. Dar comisia, din nou, nu este dușmanul nostru, este aliatul nostru în punerea în aplicare și uh, vegherea asupra tratatelor. În ceea ce privește reformele, și eu am spus că, din punct de vedere practic, reformele structurale au fost asociate în mod negativ în, în societățile noastre, sunt privite negativ. Dar cred că putem să uh, privim uh, către o nouă generație de reforme care să se focalizeze asupra accesului și oportunităților. Și un element, un, un lucru care s-a întâmplat și răspund aici uh, Elenei Liții, care îi mulțumesc pentru comentarii, ideea este că doar uh, instrumentul bugetar BIC a cerut tocmai posibilitatea de a întreprinde nu reforme, ci investiții, ceea ce e o oportunitate tocmai de a promova agenda socială uh, și elementele pe care le-am menționat. Din nou, nimic nu e o obligație aici. Obligație de derivă din semestrul european. Aici avem oportunități și uh, stimulente pentru ca statele membre să vină cu niște pachete de reforme și de investiții pentru instrumentul bugetar, uh, pentru a îmbunătăți situația. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile. Aștept uh, amendamentele și vom avea o dezbatere fructuoasă pe baza acestora pentru a vedea cum anume putem să elaborăm cel mai bun aviz posibil din partea Comisiei pentru Ocupare, care să fie luat în considerare în dosarul final. Vreau să mulțumesc încă o dată Comisiei pentru susținere și aștept uh, următoarea ocazie de a discuta acest subiect. Vă mulțumesc. Mulțumim, Dragoș. Vreau să vă spun doar că termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 februarie la ora 12, la prânz, cred, spune președintele, în orice caz la ora 12. Pe 17 martie vom uh, examina amendamentele și votul în Comisie pentru Ocupare este pe 29 aprilie și votul în comisia competentă pe fond pe 27 sau 28 mai 2020. Adoptarea în plenară este prevăzută pentru iunie. Vă mulțumesc uh, pentru această dezbatere foarte plăcută și voi trece acum la punctul 6, unde vreau să urez bun venit raportorului nostru, în primul rând, domnule raportor, îmi cer uh, scuze, voi trece la limba cehă. Cred că veți avea nevoie de interpretare, pentru că am niște comentarii din partea Comisiei pentru Ocupare. Položkou je příprava obecných pokynů pro rozpočet 2021. Suntem în momentul în care trebuie să redactăm orientările pentru bugetul pe 2021. Am plăcerea să-i urez bun venit domnului Laru Ciru. Și sper ca pronunția mea să fie cât de cât adecvată, spune președintele. Am repetat pronunția acestui nume, să știți. Sper că am reușit să-l pronunț cum se cuvine. Mă bucur foarte mult că puteți lua parte la reuniunea noastră de astăzi, în care o să discutăm care sunt prioritățile noastre. Înainte de a vă da cuvântul, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre procedura bugetară, să exprim um, temerile mele în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Ocupare. Am văzut în trecut că opiniile și prioritățile comisiilor care emit aviz uh, la buget au avut o influență foarte limitată asupra formei finale a bugetului. Mă bucur că de acum înainte Comisia pentru Bugete va implica și celelalte comisii mult mai devreme decât până acum, adică încă din etapa de pregătire a orientărilor. La momentul de față nu pot să spun însă dacă această schimbare chiar ne va ajuta să uh, vedem că prioritățile noastre sunt incluse în bugetul final. Rămânem însă optimiști că nu avem ce face și sperăm că așa va fi. Vreau să-i mulțumesc oricum Comisiei pentru bugete, pentru această schimbare de atitudine. Și mai vreau să exprim o speranță de natură procedurală, anume faptul că posibilitatea de a redepune amendamente în plen nu ne mulțumește. Odată ce un amendament este respins de Comisia pentru Bugete, noi putem, în teorie, să redepunem acel amendament în temeiul articolului 96.4 din regulamentul de procedură, dar, cum spuneam, este o posibilitate pur teoretică, deoarece procedura de parcurs este una foarte anevoioasă. Trebuie să votăm în comisia de resort, să uh, specificăm care dintre amendamentele respinse de Comisia pentru Bugete să fie redepus și știm care e de fapt rezultatul, pentru că fiecare an amendamentele respective ajung să fie respinse și în plen. Pot să spuneți că logica Comisiei pentru Bugete este ca doar uh, proiectele pilot să fie aprobate. Dar uh, numai acelea care au primit uh, calificativul A sau B. Din păcate însă, evaluarea comisiei nu este întotdeauna obiectivă și corectă. Întotdeauna când uh, observăm o astfel de deficiență sau problemă, ar trebui să putem să acționăm fie în faza pe comisie, fie în faza din plen. Ce presupune această redepunere a amendamentelor? Spuneam că este doar una care funcționează doar în teorie. De ce să ne irosim timpul și banii? Cum putem îmbunătăți procedura și dacă nu putem să o îmbunătățim, de ce să nu o anulăm pur și simplu? De ce proiectele și acțiunile care au început să fie implementate nu ar trebui să continue în mod automat după primul an? Iată așadar multe întrebări pe care am dorit să le discutăm cu dumneavoastră și sunt convins că și celelalte comisii au întrebări cât se poate de similare. Vreau să mă folosesc de prezența dumneavoastră aici, domnule Laru Chiru, pentru a transmite măcar câteva din îngrijorările noastre. Acestea au fost, acum vă dau cuvântul. Și țin să vă spun că toate comentariile noastre vă vor fi transmise oricum și pe cale oficial. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Toma. Da, La Ruciru este un nume greu de pronunțat chiar și pentru francez. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru ocupare că m-a, m-a invitat și uh, eu sunt membru în uh, această comisie eu, bineînțeles, un domeniu care mă pasionează, dar Comisia pentru Buget este cea care mi-a acordat sarcina de a fi raportor și uh, să știți că mă ocup uh, cu seriozitate. Mi-am uh, preluat mandatul și mă duc aproape lună de lună în Germania ca să mă întâlnesc acolo cu colegi. Le cer scuze celor din grupul social-democrat. Nu sunt un membru foarte activ în această familie, dar de 25 de ani mă lupt contra sărăciei și contra precarității. Astăzi nu sunt aici doar ca să vă prezint orientările, ci și ca să vă spun că eu vă împărtășesc neliniștile, iar uh, acestea sunt legitime, având în vedere bugetul care este propus de șefii de state și de guverne. Charles Michel urmează să prezideze summitul special și știm bine că 1,04 din PIB este ridicol. Parlamentul nu poate să accepte un buget atât de slab, pentru că nu ne va permite să luptăm nici pentru climă, nici pentru drepturile sociale, nici pentru uh, refugiați. Iar mare parte a grupurilor deja au uh, reacționat și au spus că au o părere foarte proastă. De aceea e nevoie de unitate, de solidaritate. Eu încerc să fac turul comisiilor de resort, sunt deputat doar de șase luni, dar pe 2020 am fost raportor din umbră toată lumea ne spune că uh, în bugetul pe 2020 am câștigat uh, un pic și am uh, câștigat doar pentru că primele cinci grupuri au fost unite. Altfel nu am fi reușit să obținem nici măcar această mică creștere. Din septembrie ne-am uh, început mandatul și nu avem suficient timp poate pentru a cunoaște toate aceste detalii, nici pentru a ne cunoaște noi pe noi dar trebuie să facem eforturi. 2021 este primul an din bugetul, din cadrul multianual, de aceea trebuie să luăm foarte în serios. Eu uh, sunt în coordonare cu cei care negociază CFM-ul, așa că um, trebuie să ne, alini- să ne aliem. Dacă vrem să câștigăm bătălia, cele cinci grupuri mari din Parlament trebuie să își uh, facă simțită vocea. Pentru fiecare țară trebuie să știm care sunt prioritățile, trebuie să venim cu exemple concrete pentru a-i convinge pe șefii de state și de guverne să-i asculte pe cetățeni. Am o prezentare PowerPoint aici. Avem uh, două priorități pentru bugetul 2021. În primul rând, clima și apoi um, drepturile sociale. Aici, în Mali, în Bamako, seceta din Sahel este o secetă fără precedent. Avem uh, date care înregistrează evoluția climei uh, de, încă de acum 1600 de ani. Uh, se spune că SIDA și HIV au făcut milioane de morți. Vă spun că asta e nimic față de ce poate face schimbarea climatică. Știți poate că în SUA au un observator la 3000 de metri de altitudine care măsoară emisiile de CO2 în fiecare zi, fiecare săptămână și lună. Și ne-au alertat oameni de știință că problema emisiilor se agravează. La începutul anilor 60, CO2-ul creștea cu uh, subunități. Acum, însă, creșterea este de unități. 4-5 unități de CO2 pe an. În ciuda summitului pe climă, în ciuda ceea ce facem în Uniunea Europeană și în fiecare țară, problema climei este departe de a fi rezolvată. Din contră, se agravează, este un cerc vicios. Incendiile din uh, Australia au generat tone întregi de CO2 care intră în atmosferă și care contribuie la încălzirea climatică, la încălzirea atmosferei prin emisiile de metan. Deci, acum sau niciodată. Am fost la Madrid în decembrie, la ultimul summit pentru climă și toate speranțele se pun în Europa. Doamna von der Leyen a fost magnifică. Foarte mulți au ascultat-o cu mare seriozitate când a vorbit despre Pactul Verde și mulți spun că dacă Europa reușește cu Pactul Verde, este minunat, este formidabil și China, Japonia și poate chiar SUA ne vor urma exemplul. Însă dacă Europa nu poate nici măcar la nivel de buget să-și financeze Pactul Verde, nimeni nu va reuși. Și am vorbit cu Nicola Schmidt, prietenul meu, acum vreo două săptămâni, că dacă acordăm finanțele necesare pentru ca acest pact verde să reușească, putem să creăm 500 de milioane de locuri de muncă în Europa. Sigur, uh, sunt slogane, dar ele trebuie să fie concretizate. De pildă, în Pirenei, în satul meu de unde vin, trebuie izolate măcar jumătate din locuințele de acolo, din case. La fel, școlile, universitățile, uh, transporturile, agricultura uh, eu am vizitat o fermă de acolo unde stăteam eu. Erau doi adulți care țineau fermă, acum sunt patru, folosesc biogazul, uh, nu mai folosesc pesticide, pot să angajeze oameni. Deci, iată, putem să creăm locuri de muncă, putem să-i protejăm pe fermieri, dar pentru asta e nevoie de investiții masive. Nu putem cere ca țăranii să își asume singuri aceste costuri, nu putem cere unei familii să-și izoleze singure locuința și așa mai departe. E nevoie de un efort bugetar uriaș. Iar eh, doamna von der Leyen, când l-a citat pe Kennedy, am ales să pășim pe lună, acest discurs foarte frumos, evident că eh, și primul pas pe lună a costat enorm. Contabilii n-au decât să-și smulgă părul din cap, dar eh, vă dați seama că bugetul NASA a fost înmulțit atunci de 15 ori pentru acea misiune pe lună. Iar noi, dacă vrem la 1,07 să pășim pe lună, n-avem nicio șansă. Bugetul NASA a crescut uh, de 15 ori, Pactul Verde, care este în engleză Green Deal, o aluzie la New Deal al lui Roosevelt. Um, oamenii uh, pe vremea lui Roosevelt credeau că nu este nicio soluție pentru a ieși din criză, dar Roosevelt în trei luni de zile a făcut 15 reforme, iar bugetul federal s-a triplat. Asta pentru primul lui mandat. A triplat bugetul federal reformând fiscalitatea, creând locuri de muncă, redând demnitatea și locul de muncă pentru milioane de americani. Deci nu doar un discurs, e și un discurs și un buget. La fel trebuie să facem și noi la Comisia Europeană exact ce a făcut Roosevelt, ce a făcut și Kennedy. Așadar, primul risc, să nu avem un buget suficient. Echipa doamnei von der Leyen și a lui Timmermans spun că deocamdată nu avem bani noi. Dar uh, ne doream ca măcar cele 7,5 miliarde din fondul pentru o tranziție echitabilă să uh, vină din surse noi, înțelegem acum că nici măcar asta nu ni se dă. Deci primul risc, subfinanțarea, al doilea risc, o nouă criză financiară. Comisia pentru ocupare este direct vizată aici. Majoritatea economiștilor cred că urmează o nouă criză financiară într-un an, doi ani, iar noi, Parlamentul European și Comisia pentru Ocupare mai ales trebuie să fie pregătită. Aceasta este datoria totală a Statelor Unite, care anul trecut a crescut cu 2500 de miliarde de dolari. E ceva nemai văzut. Avem uh, și datoria totală a Chinei, care a crescut exponențial. Deci, uh, majoritatea economiștilor, um, studiul Bloomberg, cred că criza financiară se va declanșa fie anul ăsta, fie anul viitor marea lor majoritate, cred că această stare de acalmie nu mai poate să dureze. Și China și SUA par să dea uh, semne de alarmă, iar dacă vă aduce, aduceți aminte, ultima criză care a lovit Europa a făcut milioane de șomeri. Atunci când uh, o criză izbucnește în SUA sau în China, impactul se va resimți și la noi mai devreme sau mai târziu. Deci milioane de locuri de muncă amenințate. Una din prioritățile doamnei von der Leyen este să existe o reasigurare de șomaj. Comisia uh, europeană va face din asta o prioritate și știu că asta se va discuta și în comisiile Parlamentului. Nu ne permitem o nouă criză financiară. Ea va lovi în mod inevitabil și atunci uh, ce facem pentru a-i proteja pe acești șomeri? Trebuie să îi protejăm pe viitorii șomeri. În Germania, în loc să fie disponibilizați oamenii, li se redu- reduce uh, norma de muncă și astfel își păstrează măcar o parte de venit. Poate și în Europa putem să facem ceva asemănător cu acest Kurzarbeit. Mi s-ar părea foarte bizar să votăm un buget multianual, spunând însă că vrem să instituim un mecanism de reasigurare a lucrurilor de muncă, fără a acorda suficiente resurse bugetare. Dacă ne mai uităm puțin la această datorie totală a Statelor Unite, vedem că e nevoie de tot mai multe datorii pentru ca sistemul să rămână în picioare. Între 52 și 81 au fost 30 de ani fără nicio criză financiară. De ce? Pentru că Statele Unite nu s-au îndatorat atunci, pentru că puneau uh, prioritate pe social. Înainte de Bretton Woods, înainte de Roosevelt, a existat tratatul de la Philadelphia care a spus că nu poate să existe pace durabilă fără justiție socială nu putem uh, reduce salariile doar pentru că sunt milioane de șomeri. Așadar, există și trebuie să existe uh, norme sociale cu privire la uh, salariu, condițiile de muncă, vârsta de pensionare și câtă vreme funcționează această protecție socială, nu există nici crize financiară și deci nu există nevoie de a te îndatora pentru a întreține acest sistem. Însă, am văzut că um, salariile au scăzut, datoriile au crescut și datoria publică și datoria privată. Și uh, pentru că pe toți ne interesează problema justiției sociale, putem vedea aici foarte bine pe acest grafic că justiția socială nu împiedică niciun fel prosperitatea sau inovarea sau spiritul antreprenorial. În cei 30 de ani unde nu a existat criză, Totul a funcționat pentru că a funcționat protecția socială. Acum însă vedem că precaritatea e în creștere, foarte mulți suferă și uh, practic totul se degradează. De aceea, cred că bugetul pentru 2021 și CFM-ul trebuie să aibă aceste două priorități mari. Pactul verde, finanțare pentru uh, locuințe, pentru energie, pentru toate celelalte și pe de cealaltă parte, trebuie să avem uh, o protecție și norme sociale sporite. De aceea și am venit în Comisia pentru Ocupare astăzi. Avem nevoie de un sistem de reasigurare în caz de șomaj și de alte măsuri de acest gen. Acum, eu știu că unii dintre voi uh, în această comisie deja lucrează la astfel de măsuri. Mă întreb dacă am putea să devansăm puțin calendarul ca până în octombrie să ajungem la un acord. Charles Michel dorește un acord până februarie în această lună, adică nimeni nu crede că va reuși. Dacă noi în Comisia de Bugete am început deja munca, am început să ținem audieri cu privire la resursele proprii, vrem să deblocăm negocierile, știm bine că Germania nu vrea să dea un miliard în plus, nici Franța, nici Polonia, nici Ungaria, nimeni, dar noi la Comisia Bugete încercăm să lărgim puțin cadrul, să vedem cum putem să ajungem la resurse proprii, vrem să evităm crize pe viitor de tipul vestelor galbene. Însă Comisia de Buget nu are competențe, ci Comisia pentru Ocupare are competență pentru a include și problemele de ocupare, la fel și cei de la mediul înconjurător, ENVI. Totdeauna le spun că avem nevoie de uh, contribuția fiecarei comisii pentru a spune exact ce vrem să facem pe transporturi, biodiversitate și toate celelalte. Cred că deja mi-a expirat timpul, domnule președinte. Mai am vreo 5 minute? Trei minute. Mulțumesc. Ah, vorbiți franceză. Mulțumesc. Așadar, Comisia Europeană spune că dacă vrem ca um, acest uh, pact verde să reușească și vrem să creăm 5 milioane de locuri de muncă. Vă amintesc că în Franța avem uh, foarte multe zone rurale, zeci de mii de sătuce, unde se pot crea locuri de muncă. De asemenea, putem crește puterea de cumpărare. La Grenoble, de pildă, unde uh, mi s-a izolat, uh, termoizolat locuința, uh, iarna era mai cald, iar vara era mai răcoare, deci am uh, câștigat 800 de euro în fiecare an, am economisit pentru că nu a trebuit să mai dau bani pe facturile de electricitate. Iar uh, primarul din Grenoble a spus, uh, sunt minunate lucrurile astea, dar nu pot să uh, izolez tot ce mișcă în orașul meu. Am nevoie de un program european care să mă susțină. De aceea, clima și justiția socială pot să creeze locuri de muncă pe teritoriul nostru, deci locuri de muncă care nu sunt delocalizate. Putem spori puterea de cumpărare. Comisia Europeană a spus uh, că în fiecare an avem un deficit de câteva sute de miliarde pe an, care ne-ar permite să transformăm agricultura, să îmbunătățim transporturile și să ne termoizolăm locuințele. Poate că o să reușim să atragem 16 miliarde pe an de la BEI și astfel să finanțăm fondul pentru o tranziție echitabilă, pentru că altfel nu știm dacă va funcționa sau nu ca o baghetă magică. În fiecare sector, așadar, trebuie să stabilim concret ce funcționează, ce nu funcționează, ce poate crea, crea lucruri de muncă, ce nu, ce uh, reprezintă sau nu măsură eficace și dacă e nevoie de instrumente noi. Cum spuneam, nu avem o baghetă magică, dar Comisia pentru Bugete se va lupta pentru a avea un buget mai mare, pentru a avea resurse proprii, deci ceva care uh, nu îi va afecta pe cetățenii care trăiesc în condiții modeste, pentru că foarte mulți uh, nici măcar nu au economii, deci nu avem cum să luăm de la cetățeni. Dar pentru toate astea avem nevoie de un consens al Parlamentului în ce privește clima, o bancă climatică, 16 miliarde pe an este uh, resursa prevăzută pentru bancă. Absolut insuficient, nici măcar pentru uh, programul de izolare a locuințelor. Însă, uh, se prevede ca 240 de miliarde să fie uh, creați în acest an prin laxare cantitativă de la BCE. Noi respectăm independența Băncii Europene Centrale, dar atunci când uh, avem deja 100 de miliarde disponibili în fiecare lună pe masa BCE, nu putem spune că acești bani uh, nu pot fi folosiți pentru toate aceste lucruri bune. De ce să-i dea pe speculă? Concret, asta înseamnă că trebuie să dezvoltăm uh, resursele noi, resursele proprii, statele membre nu vor să contribuie cu bani, de aceea noi în Parlament trebuie să găsim o altă soluție. E nevoie de un buget euro european real, um, taxa pe carbon, uh, taxa uh, la frontiere, ne-ar permite o mai mare elasticitate a resurselor. Trebuie să combatem evaziunea fiscală la nivel european și să prevenim concurența fiscală europeană. Mi-aduc aminte că 45% era uh, impozitul pe venit. Acum media este 19%. Uh, faptul că uh, veniturile sunt în creștere este un lucru bun, dar unde merg toate aceste beneficii? Sunt împărțite cu salariații? Sunt uh, bani investiți? Merg în economia reală sau nu? Mi se spune că foarte mult din profiturile care nu sunt reinvestite și care nu uh, merg la salariați, la angajați, sunt practic pierduți. De aceea beneficiile trebuie împărțite la doi, pentru că doar astfel vedem situația reală. În uh, Texas, în Florida, în Arkansas, impozitele au scăzut și în doar patru luni um, Roosevelt și-a dat seama de această problemă atunci pe vremea lui și a făcut uh, o lege pentru un impozit federal. A egalizat nivelul de impunere peste tot și astfel a obținut mai mulți bani. Noi eram la 38%, să nu uităm că SUA nu este un sistem sovietic, totuși au prosperat în ciuda impunerii acestei taxe federale. Noi eram la 38%, apoi la 24% și acum am ajuns la 19%. Deci, vă dați seama. Deci, o modalitate pe care noi o explorăm este să avem un impozit european pe venit care să fie aplicat companiilor, uh, care să nu-i afecteze pe artiști sau pe artizani, dar dacă totuși ne dorim un buget ambițios și resurse proprii, putem să explorăm și această posibilitate. Un buget mai mare ne-ar putea ajuta, uh, ne uitând că costul se împarte la doi, deci pentru fiecare uh, micro-întreprindere pentru fiecare familie, pentru uh, toți pe cei care dorim să îi ajutăm, putem să contribuim cu 50%. Nu cred că am timp să mai detaliez, mi-am epuizat timpul, dar dacă doriți pot să vă transmit și alte informații. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare excelentă. Trec la cehă și apoi o să dau cuvântul raporturilor din umbră. Nu cred că avem suficient timp pentru a discuta toate punctele. Vă rog să fiți cât mai succinți și să vă referiți strict la buget din perspectiva Comisiei pentru Ocupare. Eh, Mulțumesc foarte mult! Discutăm despre bugetul pentru 2021. Aș avea de făcut câteva comentarii. În primul rând, resursele de plată pentru 2021 se vor concentra pe finalizarea programelor în perioada, pentru perioada 2014-2020. Doresc să subliniez că n-ar trebui ca acest lucru să reprezinte un obstacol pentru începerea de noi programe și n-ar trebui să facem totul pe spuza Fondului Social European, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. Și dincolo de Fondul Social European Plus, subliniez nevoia de a primi sprijin financiar și pentru alte instrumente, cum ar fi Fondul pentru Ajustare la Globalizare, fondurile europene pentru cei mai nevoiași, așa cum ați menționat și dumneavoastră. E important și rolul acțiunilor pregătitoare și al proiectelor pilot. Aceste sume par mici, însă dacă ele sunt pregătite cu mare grijă și îndeletnicire, reprezintă o cale foarte bună de a găsi soluții inovatoare la anumite probleme și avem multe exemple din trecut când un anumit proiect pilot a fost implementat de către comisie, după care a devenit un instrument politic cheie. Pentru noi asta este foarte important. Ne dorim ca proiectele pilot să fie evaluate în baza valorilor adăugate adevărate. Evaluare făcută la comisie și la digiurile ei și la comisia noastră pentru bugete. Vreau să menționez un proiect pilot specific pe care l-am depus anul trecut împreună cu Petru Polac. Era vorba despre locuințele sociale pentru cetățenii de etnie romă. Comisia a fost foarte interesată de implementarea acestui proiect, dar Comisia Buci l-a redus la jumătate și, deci, funcționarea sa și implementarea au devenit imposibile. Proiectul pilot a trebuit uh, să fie limitat la un singur stat membru în loc de trei, cum fusese prevăzut inițial. Vom încerca să promovăm din nou acest proiect anul acesta. Mai mult decât atât, vom uh, mai discuta oricum mai târziu pe acest subiect. A fost doar un început. Și acum dau cuvântul celorlalți raportori din umbră, de la SND, Mark Angel. Domnule, nu știu cum să vă pronunț numele, spune președintele. Cum vreți dumneavoastră, domnule președinte? Nu sunt raportor din umbră, dar vorbesc în numele lui Leșec Miller, care din păcate nu poate fi prezent și doresc să prezint câteva idei ale grupului SND. Per total ne bucură proiectul acesta de raport, mai ales că reflectă o serie din prioritățile noastre. Uh, de exemplu, banii proaspeți pentru tranziția justă și nu în detrimentul bugetului Fondului Social European Plus. Ne bucură faptul că accentul este pe importanța tranziției sociale juste, cu investiția în politici sociale, cu nevoia de planuri de urgență și insistăm pe o implementare puternică a pilonului drepturilor sociale, pentru că vine cu niște angajamente din partea noii comisii. E nevoie de resurse adecvate, mai ales pentru crearea garanției pentru copii la nivel european. Iar în negocierile CFM, aceste elemente să fie incluse și să devină parte uh, ESF+. Pentru noi este deosebit de important să dăm dovadă de un CFM ambițios, fără întârziere, cu politici sociale puternice, cu un fond pentru tranziție justă, care să se axeze pe o tranziție așa cum trebuie, fără a răpi bani de la FSE Plus și de la grupurile vulnerabile, care deja se confruntă cu suficiente dificultăți. Și în ceea ce privește amendamentele ample, ne îngrijorează faptul că nu s-a ținut foarte tare cont de acestea în ultima vreme la bugete. Mulțumesc foarte mult pentru propunerile concrete. Acum dau cuvântul doamnei Samira Rafaela. Mulțumesc. Mulțumesc uh, raportorului. Calendarul a fost foarte strâns pentru acest aviz. Este însă foarte important că am putut să ne exprimăm părerea pe acest subiect deosebit de important, care ține foarte mult de domeniul nostru. Au fost câteva amendamente, inclusiv de la Renew, și trebuie să subliniem importanța de a avea o Europa socială inclusivistă. Facem tot posibilul să ne asigurăm că promovăm incluziunea, că de la asta se pornește și că ne uităm la unde există lacune în acest buget, de unde ar putea veni excluziunea. Iată, deci, perspectiva din care am privit noi. Am făcut, deci, amendamente în consecință. Sunt amendamente care susțin o Europa socială inclusivă. Sunt uh, amendamente care încurajează accesul egal la piața muncii pentru bărbați și femei. Am făcut și propuneri pentru ca fiecare copil din Europa care se confruntă cu riscul excluziunii sociale sau al sărăciei are acces la un set de drepturi fundamentale și se trece adesea cu vederea la accesul uh, la fonduri în ceea ce privește teritoriile de peste mări. Și mai ales în contextul schimbărilor climatice ar trebui să ne intereseze un pic aceste teritorii de peste mări, foarte vulnerabile la impactul negativ al schimbărilor climatice. Subliniez că trebuie să venim cu o, o alocare propice de resurse ca să combatem schimbările climatice pe de o parte, dar pe de altă parte să ne asigurăm că toată lumea poate participa în tranzi la tranziție. Ce am făcut noi cei de la Renew Europe? Am analizat unde se poate oferi valoare adăugată pentru ca bugetul să fie mult mai uh, inclusivist, inclusiv pentru toți cei din Europa. Mulțumesc. Nu e nimeni de la idee. Apoi, nici Kira uh, Maria Peter Hansen. Dar uh, dau cuvântul colegii mele, Sandra Pereira. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc raportorului. Încă nu s-a definitivat CFM-ul, așa că trebuie să apărăm bugetul european care să fie folosit pentru niște politici ce să dea coeziune teritorială, economică și, bineînțeles, ce ne interesează pe noi, socială. Nu putem să lăsăm uh, în afara acestei ecuații tocmai pe cetățenii săraci. Am făcut amendamente analizând drepturi muncii, locuințele și acele domenii pe care le considerăm importante. Am ascultat uh, fond, uh, prezentarea de la Eurofund cu privire la precaritatea la locul de muncă. Trebuie să ne asigurăm că merg în paralel niște instrumente sociale pentru a garanta un salariu decent. Cei care se confruntă cu riscul sărăciei adesea sunt lucrători cu fracțiune de normă, femei, fermieri și cei cu relații familiale precare. Acești lucrători vor fi și mai vulnerabili dacă e să ținem cont și de criza pe care ați subliniat-o. În consecință, nu putem accepta un raport în care să nu se consolideze coeziunea teritorială și socială mai ales în condițiile în care fondurile pentru domeniul militar sporesc. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum adresez comisiei întrebând dacă vrea cineva de la această instituție să intervină. Nu? Nu? Bine. Atunci mă întorc la domnul raportor întrebându-l dacă vrea să reia cuvântul. Sigur că da. Poftiți, vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi vreau să vă răspund la prima întrebare, prima neliniște, anume dacă va exista o criză de plăți. Vom face tot posibilul ca să evităm o astfel de criză. Am prevăzut 144 uh, de miliarde credite de plăți pentru 2021, astfel încât o să evităm uh, situația de acum șapte ani, plus că avem în uh, N plus 3, încercăm să prelungim perioada și o să fim cât de cât vigilenți. Însă trebuie să funcționăm pe bază legală, adică noile proiecte trebuie să, începe să înceapă să funcționeze având deja fonduri uh, alocate. Înțeleg că este frustrant, nu putem să includem totul în aceste orientări, însă o să insistăm. Iar în ce privește acțiunile pregătitoare, aveți dreptate, adesea sunt proiecte inovatoare care ne pot uh, ajuta în noile politici europene, dar trebuie să fim uh, atenți, să nici nu exagerăm. Eu sunt un deputat nou. Când se vorbește despre greșelile din trecut, nu mi se pot atribui. Înțeleg însă că în trecut uh, S-au bugetat o sumă foarte mare pentru acțiunile pregătitoare pentru a mulțumi pe cutare asociație locală sau pe altcineva. Pentru că nu avem suficiente fonduri, poate că e nevoie ca pe unele să le sacrificăm și uneori e adevărat, ne înșelăm cu privire la valoarea unora. Așadar, vă rog să ne spuneți care sunt uh, proiectele la care țineți realmente, care sunt uh, cele mai interesante, cele mai avantajoase și o să încercăm să le promovăm. Comisia Bugete uh, chiar dorește să se coordoneze cu dumneavoastră și cu uh, toate celelalte comisii pentru a fi cât mai uniți în Parlament. Vreau să răspund și lui Mark Angel, în ce privește pilonul social, noi nu o să-l dezbrăcăm pe Pavel ca să-l îmbrăcăm pe Petru. Deci nu luăm de la unul ca să dăm celuilalt. La Lisabona, 17 țări s-au adunat pentru a milita pentru coeziune și nu spunem că nu s-a pierdut nimic, însă Europa nu poate să acționeze în favoarea climei tăind bani de la coeziune sau de la agricultură. Sunt destui fermieri care se sinucid pentru că nu mai reușesc să se întrețină. Nu știu cum o să reușim, dar timp de 20 de ani Europa i-a protejat pe fermieri, inclusiv prin cotele de lapte scopul în viața al unui fermier nu este să primească bani de la Bruxelles, ci să trăiască din munca proprie, să trăiască decent. Iar în ultimii 20 de ani, prin cotele de lapte, am evitat supraproducția, prețul a rămas decent, corect și uh, fermierii au putut să se întrețină, excluzând, bineînțeles, zonele de munte. În 2005, unii au hotărât să distrugă acest instrument de reglementare și, în loc să îmbunătățească situația, au înrăutățit-o, iar prețul laptelui și al sfeclei s-au prăbușit. N-am timp acum în 5 minute să vă spun tot ce am de spus pe politica agricolă comună, dar trebuie să-i protejăm pe fermieri, protejăm locurile lor de muncă și așteptăm să se transforme, pentru că și fermierii văd schimbările și dereglările climatice. Mulți dintre ei erau climatosceptici. Astăzi, însă, în Franța, în Belgia, vedem că uh, recolta de cereale a scăzut drastic din cauza inundațiilor. În Polonia, în Germania, au trebuit să fie tăiate vaci pentru că nu mai făceau față la caniculă. Deci, oamenii aceștia vor uh, să se transforme, dar au nevoie de ajutoare. Dacă îi uh, rugăm să treacă la biogaz, trebuie să le dăm ajutoare pentru că n-au de unde să facă rost de sute de mii de euro. În ce privește garanția, Marc, te referi la ea, Europa înseamnă întâi demnitatea oamenilor. Lumea întreagă se uită la noi lumea întreagă așteaptă să vadă ce facem în privința climei și, de asemenea, ce vom face în ce privește situația socială. Modelul european de securitate socială și de drepturi sociale poate fi importat de alții, așadar nu putem, ca numele climei, să sacrificăm sistemul de protecție socială. Și apoi uh, îmi cer scuze dacă Comisia pentru Bugete nu a fost uh, niciodată sau n-a fost întotdeauna uh, la fel de deschisă pe cât v-ați dorit, dar vom face tot posibilul ca cele cinci grupuri mari să colaboreze pentru a găsi resurse noi, pentru că altfel nu vom putea progresa. Deci problema fundamentală aceasta este să găsim resurse noi pentru că avem obiective noi în uh, acest CFM nu putem să ne asumăm alte ambiții fără a avea resurse proprii. Și asta era înainte de Pactul Verde. Acum, dacă vrem și Pact Verde, Parlamentul European trebuie cu atât mai mult să insiste pentru resurse noi. Și asta este observația mea personală. Trebuie să creștem resursele proprii și să găsim resurse extrabugetare. Am spus că în SUA, am tot dat exemplul SUA, în SUA Barack Obama a dat o lege prin care a obligat toate băncile la transparență. Putem face la fel și noi în Europa să adoptăm o lege FEDCA cu privire la climă, adică nici o bancă, nici o companie de asigurări să nu mai uh, primească licență pentru a funcționa în Europa dacă nu oprește finanțarea proiectelor pe uh, resurse fosile. Deci, să creștem bugetul, resursele proprii și poate că Parlamentul sau Comisia Europeană, sper să ne asculte, dacă tot zice că dorește idei noi, să dea ascultare celor pe care le spunem noi. Samira Rafael a vorbit despre o Europa inclusivă. Suntem de acord, trebuie să încurajăm includerea pe toate teritoriile, trebuie să luptăm să combatem precaritatea, cum a spus doamna Pereira. Nu putem să ne plângem la fiecare rundă electorală că sunt uh, oameni care votează împotriva Europei. Nu putem spune uh, oamenii uh, nu înțeleg Europa, nu sunt uh, înțelegători, dar asta și pentru că Europa nu face suficiente pentru cei care sunt într-o situație precară. De aceea, precaritatea trebuie să fie o prioritate pentru noi. Nicola Schmidt, a demonstrat în Luxemburg că se poate ajunge la șomaj zero um, și se poate face asta pe termen lung. Cred că cu toții ne dorim proiecte europene care să ducă la Europa mai inclusivă, în care toată lumea să aibă de câștigat, indiferent unde locuiește. Deci combatem sărăcia și precaritatea. Și voi încheia, domnule președinte, cu puterea de cumpărare. Bineînțeles, uh, cei care lucrează cu fracțiune de normă, care câștigă doar câteva zeci de euro uh, sau câteva sute de euro pe lună dintr-un loc de muncă, sunt într-o situație catastrofală primarul din Grenoble a spus uh, foarte frumos, mi s-a reabilitat blocul și am um, economisit 800 de euro pe an uh, la factura de căldură și asta nu spune cineva de la comisie, cineva de la Parlament, ci cineva care uh, e dintr-o familie modestă, se bucură că a economisit 800 de euro pe an. Repet, dacă uh, BCE fabrică sute de miliarde în fiecare lună, nu văd de ce nu putem folosi acești bani ca pe termen mediu și pe termen lung să îmbunătățim condițiile de trai și puterea de cumpărare a oamenilor. Îmi cer scuze că am tot vorbit atâta. Ideea este să uh, fim pregătiți pentru negocieri chiar din uh, iulie. De fapt, în iunie, Comisia Europeană ne va uh, propune primul proiect de buget și noi trebuie să fim pregătiți. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Vreau doar să menționez termenul pentru amendamente și anume 12 februarie 2020, spune președintele. Votul va fi pe 20 februarie, votul în comisia competentă pe fond va fi pe 30 martie și uh, votul în plenară va fi la sesiunea din aprilie. Dragi colegi, acesta a fost ultimul punct pe ordinea asta de zi și vreau să spun că ne vom vedea pe 18 februarie Eh, de la 17 și 15 la 19, apoi pe 20 februarie între 9 și 12.30 la Bruxelles, apoi pe 16 martie 2020 între 15 și 18.30 la Bruxelles și pe 17 martie 2020 între 9 și 12.30 și între 14.30 și 18.30 tot la Bruxelles. Vă mulțumesc! Dacă de Sfântul Valentin nu v-a spus nimeni că vă iubește, vă spun că vă iubesc eu. Iată, ați stat aici tot acest timp alături de mine. Îmi cer scuze pentru cum am prezidat, a fost pentru prima dată. Sper că n-a fost chiar atât de groaznic. Vă doresc tuturor numai bine, o seară frumoasă, să profitați din plin. Mulțumesc interpreților, sunteți vedetele noastre. Mulțumesc uh, staffului Empl, mulțumesc colegilor mei, raportorilor, tuturor. O seară frumoasă tuturor și să zâmbiți până la finele acestei serii. La revedere!